Dear colleagues. Dragi colegi, haideți să începem. Punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă comunic că punctele 9, 14, 15 și 17 vor fi discutate după punctul 4. Punctele 16 și 18 vor fi discutate după punctul 17, iar Punctele 12 și 13 uh, vor fi discutate după punctul 10, 25 și 35 vor fi discutate după punctul 11, iar punctele 5, 7 și 26 sunt amânate. La solicitarea raportorului propun să includem la diverse noul punct intitulat Considerarea unui proiect de raport a tratatului de la Marrakesh după punctele care vor fi discutate cu ușile închise. Există obiecții? Văd că nu. Ordinea de zi se consideră adoptată ca atare. Punctul 2. Aș dori să vă reamintesc că atelierul nostru referitor la punerea în aplicare a directivei privind medierea se va desfășura mâine la ora 4 și jumătate în această sală. De asemenea, aș dori să uh, vă invit uh, călduros la recepția pe care o vom organiza pentru a marca jumătatea mandatului și începutul uh, sărbătorilor în această seară la ora 18.30 în salonul ASP 0G. Punctul 3, adoptarea procesului verbal, dacă nu se opune nimeni până la sfârșitul ședinței, atunci procesul verbal al întâlnirii de pe 12 și 13 octombrie se va considera ca fiind adoptat. Trecem la punctul 4, prezentarea studiului intermediar referitor la un model privind uh, o garanție europeană pe toată durata vieții și cum acesta ar putea fi pus în aplicare în Uniunea Europeană. În uh, contextul propunerii pentru o directivă privind contractele pentru comercializarea online a bunurilor, uh, Comisia Jurii a solicitat un studiu care să analizeze posibilitatea unui model de garanție pe toată durata vieții. Aș dori să-i urez bun venit în rândul nostru profesorului Klaus Toner. Am să-i dau cuvântul pentru a ține o prezentare în numele echipei de cercetare din cadrul Institutului pentru Servicii Financiare. Dânsul ne va vorbi despre cum poate fi pus în aplicare în Uniunea Europeană un asemenea model Domnule profesor, ați avea 10 minute la dispoziție pentru prezentare. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta o bucată din acest studiu atât de important pe care l-ați solicitat. Aș dori să mă concentrez asupra următoarei întrebări. Cum putem integra într-un regulament civil problema duratei uh, vieții? Există două propuneri la ora actuală pe masă din partea comisiei. Acesta analizează îndeaproape subiectul. Iată de ce nu doresc să ridic aici întrebări uh, de natură generală, referitor la durata vieții unui produs, ci să mă ocup de acele elemente punctuale care țin de eh, directiva discutată. Se menționează, se precizează în curs de considerare, under consideration, pentru că analiza este încă în curs și sperăm să ne mai vină idei uh, inspirate până la sfârșitul programului. Aș dori totuși să vă comunic deja de astăzi câteva idei importante și anume ideea pe care doresc să o pun în centrul acestor 10 minute și anume cea referitoare la răspunderea uh, care ține și de uh, producător pentru durata de viață a unui produs și nu doar de comerciant. Puteți vedea uh, pe acest diapozitiv rezumatul și anume că nu discutăm despre fiecare producător, ci doar despre producătorii acelor bunuri tehnice. După, părerea, după propunerea noastră, aceștia ar trebui să informeze clienții referitor la durata minimă de viața unui produs, astfel încât să uh, emită o garanție comercială, așa cum există deja în directiva privind comercializarea produselor și comercializarea online, cu deosebirea că de această dată, în ceea ce privește informația referitor la durata de viață a produsului, să fie uh, o informație cu caracter obligatoriu. Nu vrem să impunem o durată minimă de viață, pentru că produsele tehnice sunt mult prea variate, ci, după ideea noastră, așa cum discutăm la ora actuală, în directivă nu ar trebui să se precizeze, de pildă, că răspunderea ar trebui să dureze 2 ani pentru toate produsele, ci că producătorul are libertatea de a comunica dacă dorește, în primul rând, uh, o garanție pe toată durata, uh, pe durata de viață a produsului. Și acesta este elementul decisiv dacă nu dorește, de pildă, să ofere o garanție pe toată durata de viața produsului. De ce discutăm așadar de producător și de comerciant? După părerea mea, Um, răspunderea comerciantului nu e suficientă. Chiar atunci când uh, există prevederi în acest sens uh, în contractul referitor la livrarea produsului. Nu trebuie să uităm că comerciantul răspunde doar uh, pentru faptul că produsul în momentul livrării nu are niciun defect, dar nu răspunde pentru ziua după aceea am putea spune că aici sargina probei este inversată, și anume că producătorul ar trebui să dovedească că respectivul produs în momentul predării nu avea niciun defect. Am putea să spunem de, în același timp că există numeroase produse care nu reușesc să supraviețuiască pentru toată ă, durata vieții, durata specificată. Nimeni nu s-ar aștepta, de pildă, ca un buchet de flori să reziste trei ani. Iată de ce nu uh, e nevoie să discutăm de prelungirea acestor termene. Ce producător ar intra aici în discuție. Nu dorim să intrăm în sectorul alimentar, nu dorim, cum spuneam, să intervenim uh, în ceea ce privește vânzătorii de flori, ci spuneam pur și simplu producătorii de bunuri tehnice. Dar despre cine e vorba? Uh, Există numeroase dispoziții în legislația Uniunii care uh, creează demarcații foarte clare. Cineva a propus directiva privind echipamentele electronice. Aceasta include precizări foarte clare referitoare la bunurile tehnice. Există însă specificări și în directiva prin designul ecologic referit, care precizează suficient de clară uh, despre uh, cine e vorba atunci când discutăm despre producători de bunuri tehnice. Dorim să introducem dispoziții care includ toate bunurile cu o durată minimă de viață. De fapt, nu vrem să introducem acest lucru în discuție pentru că bunurile sunt mult prea variate. Uh, ar putea să existe dispoziții referitor la anumite tipuri specifice de bunuri care prevăd o durată minimă de funcționare, însă nu cred că e subiectul uh, de astăzi și nu are legătură cu cele două directive în discuție. E vorba de uh, prevederi ale directivelor care țin uh, de uh, dispoziții de mediu, vorbeam de directiva privind designul ecologic, nu dorim să creăm uh, un concept universal care uh, să includă tot ce ar trebui să intre în directiva privind designul ecologic. E cu totul alt subiect. Discutăm despre dreptul comercial. Dacă nu există uh, norme juridice care ar putea exista doar cu caracter excepțional, atunci producătorul nu ar trebui să aibă doar libertatea de a decide cât de mult dorește să ofere, pentru ce durată dorește, dorește să oferă garanția, ci nu e necesar ca uh, durata de viață să se precizeze în timp. De pildă, dacă ne gândim la autovehicule, am putea să ne închipuim foarte bine că performanța autovehicului se menționează în kilometri circulați, ne putem gândi uh, și la imprimante, uh, se poate cuantifica durata de viață altfel și pentru mașina de spălat uh, s-ar aplica același raționament. Ar fi logic să permitem uh, această specificare iar propunerea, dacă doriți, din punctul meu de vedere, e una concepută pentru a fi destul de tolerantă, nu introduce prevederi stricte, ci uh, ar trebui să îi încurajeze pe producători uh, pur și simplu în uh, uh singuri să creeze niște standarde pentru a fi competitivi. Este o descoperire de altfel care vine din uh, ultimele descoperiri ale behaviorismului, ar trebui să îi impulsionăm, într-adevăr, să încurajăm, dar fără a le introduce neapărat uh, interdicții. În ceea ce privește uh, această obligație de informare, ea există, dar nu se prevede o durată concretă, atunci am putea să ne întrebăm când ar trebui comunicată informația, trebuie comunicată la locul potrivit și la locul potrivit și dorim să facem legătura cu dispoziții care există deja în legislația în vigoare. Fluxul informației este, de altfel, o problemă de care se ocupă de aproape Comisia la ora actuală și vreau un pic uh, să meargă împotriva curentului pentru a uh, organiza informația astfel încât aceasta să fie disponibilă la locul potrivit și anume în momentul în care se ia decizia de achiziționare de către consumator. Există prevedere în directiva privind practicile comerciale neloiale, putem face o puntă de legătură cu acesta, um, sau să ne referim la directiva privind etichetarea, care include de asemenea uh, prevederi relevante. Trebuie să spunem însă foarte clar că modelul privind garanția uh, pe care o oferă producătorul nu este o alternativă la răspunderea comerciantului, ci este o completare. Iată de ce în, uh, trebuie să specificăm foarte clar în ceea ce privește informația că răspunderea comerciantului rămâne. Acest lucru se specifică foarte clar de altfel și în prevederile referitoare la garanție, iar răspunderea comerciantului nu uh, se schimbă. Propunerea nu ar avea impact însă dacă nu ar exista și un mecanism solid de sancțiuni. Iar uh, propunerea noastră se referă, se inspiră și din propunerea, din directiva actuală privind garanția. Bunurile trebuie înlocuite sau reparate dacă nu se respectă dispozițiile privind garanția. Acest lucru uh, există deja, e specificat în lege și ar trebui să se aplice și în ceea ce privește declarația privind durata de viață pe care dorim să o primim din partea producătorului. Iar dacă producătorul nu face nimic, cu alte cuvinte, acest bun tehnic nu uh, este însoțit de informații, are un, să spunem, o etichetă zero informațională și acolo ar trebui să aplicăm o sancțiune. Ne gândim la această posibilitate în studiul nostru, dacă aici nu uh, am uh, putea considera că producătorul ar trebui să răspundă la fel ca un comerciant. Încă un cuvânt și uh, mă apropiu de sfârșit uh, și uh, vorbesc acum despre limitarea perioadei de uh, garantare. Ar trebui să existe o reglementare uh, logică care să rezolve problema duratei de viață. Aș dori ca ultimă completare să vă spun că este important ca sarcina probei inversată să intre în sarcina uh, comerciantului în sensul propunerii comisiei un regulament 2 la 2, de pildă, um, o limitare de 2 ani și o 2 ani prevăzut pentru sarcina probei, eu cred că ar fi uh, o soluție mai bună decât uh, varianta 3 ani, 1 an. E un punct însă unde nu ne-am finalizat uh, încă raționamentul Cam acestea au fost ideile din partea mea. Dacă uh, priviți propunerea aceasta e și, a fost și propunerea mea inițială, dar am să mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Professor uh, Tona. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru prezentare. Acum aș, da să, aș vrea să dau cuvântul doamnei raportor pentru aviz pentru directiva ce reglementează vânzările online de bunuri. Doamna Hautala. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și într-adevăr mulțumesc domnului profesor pentru această prezentare. Într-adevăr, trebuie să vedem dacă e realist, fiind vorba de vânzări online, de bunuri, deci dacă ar fi realist să introducem reglementări specifice în ceea ce privește așa numita garantarea duratei de viață. Trebuie să stabilim foarte clar cui revine responsabilitatea și ce drepturi are fiecare parte. E foarte interesant, dacă am înțeles foarte bine și corectați-mă dacă mă înșel, am înțeles că veți un fel de combinație între o abordare voluntară și sancțiuni care trebuie să dea un imbold sau să încurajeze producătorul să-și asume responsabilitatea ce îi revine. Poate puteți să ne dați un pic mai multe detalii în ceea ce privește această abordare, pentru că deseori noi le discutăm separat, pe de o parte abordarea voluntară, pe de cealaltă parte regulile cu caracter obligatoriu, deci dumneavoastră veniți acum cu ceva nou. Ați făcut imitere de asemenea la mai multe instrumente comunitare, ce prevăd norme specifice în privința durabilității sau a duratei de viață a produselor pentru tot felul de produse. Poate și în această privință puteți să ne dați mai multe detalii, să explicați modul în care ați identificat acele instrumente juridice și de ce ați propus să fie folosite anumite instrumente dintre cele identificate. Ați vorbit de asemenea despre responsabilitatea care se impune în cazul produselor tehnice sau bunurilor tehnice. Nu putem vorbi, de exemplu, de produse agricole, de flori, de exemplu. Deci cum putem să redactăm textul astfel încât să ne îndreptăm pe calea cea bună de asigurare a duratei de viață a produselor? E o obligație pe care o avem în calitate de legiuitori. Pentru că, iată, în lumea de astăzi, resursele la nivel național se epuizează mult mai repede decât ar trebui. Am auzit cu toții de statistici și știm că societatea noastră consumeristă de astăzi cheltuiește sau <clears throat> folosește rezurzele cât pentru câteva planete la un loc. Consumăm foarte mult și atunci trebuie să vedem cum să redactăm textul astfel încât să îndreptăm atât pe cumpărători cât și pe comercianți în direcția pe care ne-o dorim. Acesta este scopul și când vorbim de contractele online pentru bunuri tangibile domnul președinte. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Arimou, raportor din partea comisiei responsabile, Comisia IMCO. Mulțumesc domnule. președinte. Înainte de toate, doresc să-i spun domnului Tome că îi sunt recunoscător pentru această expertiză pe care am primit-o pe 17 sau 18 noiembrie pentru că am avut un reprezentant al administrației federale la mine în birou cu care am discutat despre această idee și de la bun început mi s-a părut foarte interesantă. De ce? pentru că m-a preocupat intens uh, problema duratei de viață și a unei garanții privind durata de viață, care ar urma să fie introdusă într-un text în care este vorba despre garanții uh, legale, dar să nu creăm niciun fel de zonă gri Eh, pentru că, până la urmă, fiecare produs eh, ar trebui să fie evaluat și eh, ar trebui să se aplice în această evaluare criterii diferite pentru stabilirea garanției. Ar trebui să existe un catalog care să fie, până la urmă, alcătuit de către comisie și să stabilească cât ar trebui să fie durata garanției în funcție de respectivul produs. Sigur că ar fi foarte greu de transpus în practică un asemenea catalog. Deci nu va exista până la urmă o siguranță juridică referitoare la această garanție și ar fi foarte complicat să integrăm lucrurile în cadrul unei piețe interne. Și după aceea a venit ideea dumneavoastră, pe care o apreciez foarte mult, că nu ar trebui la nivelul garanției legale să luăm decizii, ci să ținem seama de durata de viață um, în funcție de decizia producătorului. Aș putea să accept un asemenea tip de garanție, mi s-ar părea o, o sugestie interesantă, inclusiv în contextul economiei circulare și a tot ceea ce va aduce nou economia circulară, astfel încât Uh, până la urmă uh, să fie decizia producătorului, spuneam, pentru a putea folosi un produs cât mai lung cu putință. Da, durata de viață a unui produs nu este întotdeauna aceeași, uh, pentru că depinde și de cât de intens folosești un produs. În cazul acesta, sigur că durata de viață va fi mai scurtă decât dacă folosești respectivul produs mai rar. Deci, trebuie să ne gândim și la numărul de utilizări. Ar fi un criteriu uh, cu care ar trebui să operăm. Iar în momentul în care am urmărit expunerea dumneavoastră, am gândit. Dumneavoastră spuneați că la cei producători care uh, nu uh, menționează și un uh, termen de garanție pentru produsul lor, să încercăm să-i punem pe acești, uh, același nivel cu vânzătorii, cu comercianții și să le revină ca atare o responsabilitate egală cu cea a comerciantului. În Belgia se numește acțiuni direct, deci uh, cumpărătorul se poate adresa Uh, în felul acesta producătorului, așa cum se adresează comerciantului. În legislația belgiană există o prevedere în acest sens. Deci, vă întreb și ați uh, verificat dacă acest lucru ar fi fezabil, dacă producătorul nu ar trece un zero uh, ca termen de garanție și eventual un termen de garanție care să fie mai uh, îndelungat decât garanția obligatorie din punct de vedere legal pentru a-l determina în felul acesta pe producător să uh, mărească și calitatea produsului, uh, garantând o durată de viață mai lungă decât obligația legală pentru respectivul produs. Dar ce se va întâmpla Însă, sigur, dacă durata de viață e mai scurtă decât garanția legală. Cea de-a doua întrebare care se impune este întrebarea uh, critică de uh, întoarcerea probelor uh, este chestiunea cheie uh, pentru că aici se propune o perioadă de 2 ani din partea comisiei, s-ar putea ca raportul să facă o altă propunere, dar oricum, cum putem aceste termene uh, să le punem într-o legătură cu uh, durata de uh, viață. Pentru că, sigur, trebuie să uh, existe până la urmă și obligativitatea de a proba o problemă apărută există garanții de 4-5 ani pentru un autovehicul, dar Trebuie să vedem aici, rămânem la prevederile legale în uh, momentul de față sau modificăm până la urmă uh, prevederile legate de garanții. Mulțumesc, domnul Fos. Profesor Tone, recht herzlich. Da, mulțumesc, uh, domnule profesor Tome, pentru prezentarea dumneavoastră. Dar eu uh, sunt sceptic atunci când este vorba de uh, obligativitatea de furnizare a unor informații suplimentare pentru utilizator, pentru că asta îngreunează până la urmă activitatea producătorului fără să aibă întotdeauna o valoare adăugată pentru utilizator, pentru că el uh, la anumite produse poate este mai atras de design sau de anumite caracteristici tehnice dar oricum uh, sunt dispus să învăț de la dumneavoastră, uh, dar aș vrea să înțeleg mai bine punctul dumneavoastră de vedere. Deci, înțeleg că atunci când uh, eu, în calitate de producător, mi-asum o tare pentru produs pe o anumită perioadă și că Există și riscul de a fi sancționat uh, dacă nu se respectă această garanție. Oare nu există până la urmă riscul ca aceste produse să devină mai scumpe pentru utilizator, pentru că în calitate de producător trebuie să iei în calcul eventual și anumite posibile penalizări? Pentru că uh, în cazul acesta cetățeanul ar trebui să plătească în final mai mult doar pentru a obține mai multe informații. După aceea, cât de mare este efortul pentru uh, producător, uh, pentru că eu mi-e, mi-e greu să îmi imaginez în legătură cu o radieră, de pildă, uh, care este durata de viață. Pentru că, sigur, când e vorba de uh, alimente, uh, sigur, există un, un termen limită pentru consum. Dar un creion sau o radieră până la urmă se uzează în funcție de uh, utilizări. Cât durează până când uh, radiera s-a terminat sau uh, cât durează, uh, de pildă, până când uh, un covor se uh, roade, fiindcă au călcat uh, pe el uh, mulți utilizatori. E foarte greu să uh, stabilești din acest punct de vedere o garanție, pentru că sunt niște, este un impact mecanic uh, asupra unui produs și materialul rezistă la un anume număr. Deci durata de viață a unei baterii este poate mai uh, previzibilă decât în legătură cu alte produse care sunt eventual și uh, produse din mai multe componente. Deci încerc să vă înțeleg concepția dumneavoastră cât mai bine cu putință. Mulțumesc, doamna Gebhardt. Yeah, danke schön Herr. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Tome, pentru aceste idei interesante pe care le-ați introdus în dezbatere. Trăim într-o epocă a digitalizării și este bine să avem o atitudine novatoare și în domeniul protecției consumatorului. De, da, um, trebuie să ne gândim că există uh, deja garanții pe piață și niște uh, termene uh, de garanție care funcționează. Dar există, cum s-a spus și aici, Uh, obiecte foarte diferite. A fost menționată o radieră, au fost menționate uh, automobilele. Da, uh, sigur, un automobil are o altă durată de viață decât un creion. Dar apreciez faptul că aveți o abordare proaspătă și dacă vă înțeleg bine, domnule Tomăr, este vorba despre o obligativitate din partea producătorului să furnizeze informații, dar această informație poate fi și zero. Deci uh, poate exista uh, libertatea pentru producător să se exprime și din acest punct de vedere pentru că eh, există deja din partea unor producători garanții eh, care depășesc eh, perioada limită legală. Deci și pentru autoturismul pe care l-am achiziționat eu era un, o garanție obligatorie de cel puțin 2 ani, eu am primit o perioadă de garanție de 5 ani. Deci Iată că există și acest element uh, care stimulează inovația în acest domeniu și poate fi uh, un îndemn pentru producători să uh, furnizeze produse care nu doar din punct de vedere al designului, dar și al tehnicii, să fie de înaltă calitate. Deci să ne gândim că noi consumatorii poate nu uh, uh, apreciem întotdeauna acest lucru. Oricum, este o idee interesantă. După aceea, o idee menționată și de un antevorbitor, ce se întâmplă dacă avem o garanție pe o perioadă de cel puțin 2 ani uh, în uh, cadrul directivei consumatorilor uh, propusă ca atare de cel puțin 2 ani și un producător va spune eu uh, nu pot să garantez pentru produsul meu, care să spunem că este o mașină de spălat uh, uh, rufe, va spune nu pot să ofer decât o perioadă de garanție de o jumătate de an. Cum tratăm o asemenea situație. După aceea, în ce privește uh, argumentele, uh, cred că un producător uh, mai degrabă poate să uh, își dea seama unde există o defecțiune tehnică decât consumatorul care dorește să folosească respectivul uh, produs. Deci eu cred că ar fi important uh, uh, ca uh, perioada să fie prelungită pentru prezentarea dovezilor, pentru că ne gândim la cel care este mai puțin experimentat și trebuie să aducă aceste dovezi. Уважаеми колеги, различията между правните норми в областта на потребителството Vă mulțumesc foarte mult. Există foarte multe cerințe legislative pentru aceste contracte ce reglează relația dintre consumatori și comercianți. Din acest motiv, întreprinderile suportă multe coste adiționale, costuri adiționale. Dar fiindcă vorbim de o piață unică, este nevoie de un regulament unic care să reglementeze toate aceste vânzări, fie offline, fie online. Sunt prea multe diferențe de norme între vânzările offline respectiv online și asta duce la multă fragmentare. De aceea, textul nostru trebuie să răspundă provocărilor din acest sector. Sunt foarte mulți cetățeni europeni care nu fac cumpărături online pentru că nu sunt foarte siguri ce drepturi au și se tem să facă astfel de cumpărături. De aceea avem nevoie de norme generale, armonizate, pentru a-i proteja pe consumatorii europeni. Prin această propunere vom crește nivelul de protecție în 17 din statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să identificăm soluții și pentru celelalte state membre. Trebuie să înlesnim accesul consumatorilor la o gamă mai variată de bunuri și să încercăm să scădem costurile. Trebuie să asigurăm echilibrul necesar între protecția consumatorilor și uh, dorința de a nu împovăra companiile. Domnul președinte, mulțumesc, doamna Hautala. Mulțumesc. Trebuie să vedem, într-adevăr, de ce produse tehnice vorbim anume când vorbim de garantarea duratei de viață. Am o întrebare în ceea ce privește procedurile de testare pentru un produs complet diferit. Să spunem că vrei să cumperi uh, mobilă sau uh, un produs textil o canapea, de exemplu, care este acoperită cu un anumit material textil și producătorul spune, ok, poți să stai pe canapea respectivă de 50 de ori. Cum putem să verificăm această durată de viață sugerată de producător? Cum putem să garantăm această durată de viață? Dacă consumatorul este dezamăgit de ceea ce se întâmplă cu produsul, cum poate să verifice că într-adevăr poate să sară de 50 de ori sau de 50 de mii de ori pe canapeaua respectivă? Thank you. I'm not a member of this committee, but I'm a socialist and democrat. Doamna Anderson, vă mulțumesc frumos. Nu sunt membru al comisiei dumneavoastră, dar lucrez împreună cu domnul Arimon și la celelalte um, opinii ca raportor din umbră. S-au făcut observații foarte pertinente, într-adevăr. În principiu e o idee foarte bună mai ales pentru că, așa cum știm din realitate, în foarte multe cazuri, consumatorii pur și simplu nu sunt conștienți de garanțiile pe care le au. Cred că odată ce trece perioada certificatului de garanție, mulți consumatori cred că trebuie să renunțe, fie că e vorba de o mașină de spălat, fie că e vorba de un laptop, ei cred că nu mai au nimic de făcut, nicio soluție și că nu mai pot să-și ceară drepturile, chiar dacă în multe cazuri drepturile lor încă există. Deci, în ceea ce privește această discuție legată de sarcina probei, aici e foarte multă nedreptate. Normele în vigoare nu clarifică, astfel încât oamenii să înțeleagă că au dreptul și după ce a expirat certificatul de garanție. Cu siguranță ne vin în cap foarte multe exemple. Deci, în principiu, ă, trebuie să avem un instrument care să o ducă la o mai bună informare a consumatorilor și acest instrument trebuie să fie <clears throat> în lumina celorlalte instrumente europene. Poate trebuie să fie parte din directiva privind etichetarea. Salut observațiile făcute în raport și faptul că faceți diferența între perioadele de limitare din punct de vedere juridic și perioadele de garanție, pentru că sunt lucruri complet diferite. Deci nu trebuie să blocăm statele membre și să le luăm dreptul de a avea perioade de limitare mai îndelungate în anumite situații excepționale. Legislația europeană nu trebuie să preîntâmpine acest mecanism. Pentru că oamenii toți se vor confrunta cu această chestiune a întoarcerii salcinii probei. Dar trebuie să existe un instrument care să acopere și situațiile de abuz. E o, situație, e o propunere foarte interesantă. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Domnule profesor Tonel, ați auzit observațiile membrilor comisiei noastre. Am să vă dau acum cuvântul din nou ca să răspundeți. E vorba de un document în lucru. Deci, probabil că veți avea răspunsuri în documentul final. Deci, răspundeți la ce puteți acum, dar nu intrați în foarte multe detalii pentru că nu avem timp. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Da, nu am nicio problemă să recunosc că um, există uh, încă multe probleme. În niciun caz nu trebuie să se întâmple ca printr-o perioadă scurtă uh, de garanție să se încalce prevederile uh, legate de obligativități. Pentru că trebuie să existe o informare că la nivelul comerciantului obligativitatea de garanție, perioada de garanție este mai lungă. Și din acest punct de vedere, cred că uh, trebuie să mai aducem ajustări și uh, eventual să sancționăm uh, producătorul. În ce privește răsturnarea obligației de a uh, prezenta uh, probe, Sigur că trebuie să existe o legătură uh, cu obligația de garantare, dar până la urmă comerciantul are și el răspunderile lui și există niște norme uh, tehnice legate de elementele componente ale unui produs. Deci, uh, cred că uh, probele nu trebuie să se îndrepte eventual din partea consumatorului doar împotriva comerciantului, ci și împotriva producătorului. Uh, la întrebarea domnului Fost, dacă nu există riscul ca produsele să se scumpească, uh, eu sunt foarte uh, precaut, în niciun caz nu îmi doresc ca printr-o reglementare legislativă um, uh, până la urmă producătorul uh, să fie obligat uh, să furnizeze produse um, cu uh, o anumită perioadă de garanție. Să luăm exemplul unei mașini de spălat rufe producătorul va avea uh, posibilitatea să scoată pe piață și mașini de spălat care țin 3 ani și mașini de spălat care țin 6 ani. Până la urmă și consumatorul are dreptul să opteze pentru un produs mai ieftin sau pentru un produs mai scump, dar uh, trebuie să existe obligația ca el să poată fi informat corect în legătură cu durata de viață a respectivului produs. Deci este până la urmă o propunere care uh, să stimuleze uh, economia de piață. Noi mai așteptăm și rapoarte uh, din partea statelor membre uh, care au uh, perioade de garanție care constituie obligații uh, pe uh, perioade mai lungi. Trebuie să uh, vedem care este experiența acestor state membre cu perioade mai lungi de garantare a produsului. să vedem care vor fi rezultatele după aceea prin comparație. Iar în legătură cu uh, produsele tehnice, de asemenea, uh, sunt foarte atent. Într-un prim pas dorim să ne limităm la uh, produsele tehnice cu propunerea noastră. Dumneavoastră ați menționat o serie întreagă de produse. Mobila. Și aici trebuie să vedem dacă există garanții, uh, perioade obligatorii sau nu. Dar oricum trebuie să ne să abordăm cu precauție acest domeniu, pentru că uh, în ce privește produsele tehnice există deja definiții în uh, legislația comunitară, pentru că este vorba și despre uh, resurse energetice consumate în realizarea produsului respectiv. Mulțumesc foarte mult domnului profesor Tomer. Înțeleg că nu uh, aveți alte răspunsuri, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi în mijlocul nostru și așteptăm și concluziile uh, documentului finalizat. Trecem acum la punctul 9 care nu este foarte uh, diferit de punctul precedent. Analiza proiectului de raport privind contractele eh, pentru vânzările online și alte tipuri de vânzări de la distanță a bunurilor și dau cuvântul doamnei Hauta la raportoare. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salut cu mare plăcere prezenta tuturor raportorilor. E un uh, raport care vizează două directive vânzările online de bunuri tangibile, dar și celălalt, bineînțeles, directiva privind conținutul digital. Mă bucur foarte mult așadar să văd că putem să comunicăm într-adevăr și că putem să colaborăm pentru a uniformiza principiile cheie, pentru a sprijini atât consumatorii cât și companiile. Trebuie să vă spun că, cu cât am studiat mai mult propunerea Comisiei privind vânzările online de bunuri tangibile, cu atât cred că trebuie să analizăm cu mare atenție această propunere. E ceva la care trebuie să ne gândim. Contractele online, respectiv contractele offline, ce înseamnă, de fapt, toate contractele care reglementează o tranzacție, trebuie uh, uniformizate atât pentru companii cât și pentru consumatori. Abordarea Comisiei în ceea ce privește recomandarea de a extinde domeniul de aplicare a acestei directive pentru a acoperi nu doar contractele online, ci și contractele offline, a venit ca o surpriză pentru comisia noastră și nu cred că aceasta este calea pe care trebuie să mergem. Trebuie să cerem comisiei să efectueze în primul rând o evaluare a impactului în ceea ce privește schimbarea domeniului de aplicare. Cred că aici am avea o contradicție cu diviziunea muncii. E o modificare extrem de importantă și ar avea foarte multe efecte. Scopul nostru ar trebui să fie legislație de calitate. Ăsta e scopul nostru general. Legislație care să nu fie interpretabilă și care să nu provoace prea multe surprize consumatorilor, respectiv companiilor. Nu trebuie ca prin legile pe care le adoptăm să ducem la și mai multă fragmentare. Cred că acest scop a fost deja susținut de antevorbitorul nostru, colegul Radev, și cred că trebuie să cerem comisiei, în primul rând, să facă ceea ce trebuie să facă. Acestea fiind spuse, aș vrea de asemenea să vedem cum pot contribui serviciul juridic, uh, comisia noastră și Parlamentul la redactarea acestui document. Cred că suntem de acord cu mulți dintre colegii noștri în ceea ce privește contractele pentru vânzările online. Una din aceste chestiuni în care suntem în acord este că aceste produse cu conținut digital trebuie acoperite de propunerea directivei pentru conținut digital. Cred că asta e una din concluziile foarte clare ale discuțiilor noastre. Sunt diferențe între cele două tipuri de produse, pe de-o parte conținutul digital, pe de altă parte bunurile tangibile. În ceea ce privește propunerea propunerile pentru bunuri tangibile, putem uh, să nu ierarhizăm căile de atac, astfel încât consumatorii să nu trebuiască să uh, urmeze anumiți pași predefiniți atunci când solicită daune. Cea mai dificilă problemă este armonizarea. Bineînțeles că ne dorim armonizare, e o cerință obligatorie pentru o piață digitală unică, funcțională. Dar nu trebuie să ne dorim o armonizarea cu prețul sacrificării unor drepturi ale consumatorilor, în ceea ce privește, de exemplu, termenul de prescriere Cred că trebuie să fim flexibili în această abordare care vizează armonizarea completă. Nu vrem să ajungem în situația în care consumatorii să piardă din drepturile pe care le au acum. Putem să analizăm și să vedem și cum putem generaliza tot felul de inovații din legislația statelor membre în ceea ce privește drepturile consumatorilor. E parte din propunerea mea către comisie, așa numitul defect al certificatului de garanție ascuns. Aici, de exemplu, legislația din Belgia și din Franța au găsit tot felul de soluții inovatoare și cred că putem prelua soluțiile respective și în legislația europeană. Cred că am atins punctele principale. Îmi dau seama însă că poate această directivă va fi chiar mai complicată decât cea cu care se ocupă colegii noștri în privința conținutului digital, pentru că aici practic suntem pe teren minat. Știm ce s-a întâmplat cu încercările anterioare de armonizare a legislației privind drepturile consumatorilor. Știm că s-a eșuat de fiecare dată. Iată că trebuie să încercăm încă o dată, dar trebuie să ne asumăm lecțiile învățate din experiența anterioară. O ultimă observație, una dintre consecințele modificării sau lăgirii domeniului de la aplicare, de la online la offline, așadar o consecință este că se va abroga și o directivă cheie din 1999 privind drepturile consumatorilor. E una dintre consecințe, dar nu avem, cum spuneam, o evaluare adecvată a impactului. Deci vorbim de o modificare importantă, de fond. Mulțumesc. Thank you. Uh... Mulțumesc. Domnul Ahimon dorește să intervină. Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc foarte mult și colegei Hautala. Noi la IMCO suntem dispuși și de altfel de asta mă aflu aici să îi comunicăm și să ascultăm ce are de spus Comisia Jurii și nu doar să ascultăm, ci să și contribuim la um, procesul de reflexie. Cred că pot veni cu o serie de contribuții pe care cred că le împărtășim cu toții. În primul rând, că online și offline trebuie purtate împreună. Dorim să evităm ca doar marile companii să aibă de profitate de pe piața digitală unică. Trebuie să le permitem acelor întreprinderi mici și cele care nu există încă să în primul rând aibă ocazia de a apăra, de a exista și, în al doilea rând, de a opera. Trebuie să creăm un cadru de reglementare egal pentru toată lumea și care să nu ofere avantaje doar acelor întreprinderi de mari dimensiuni care, grație serviciilor juridice, pot uh, profita de pe urma lacunelor juridice. Trebuie să le oferim tuturor uh, posibilitatea de a exista pe piață. Iată de ce online și offline trebuie să ducă la același debușe în continuare avem nevoie de verificări ulterioare și vom lămuri acest lucru și la IMCO. Acolo există o solicitare adresată serviciului juridic al uh, Parlamentului de a um, analiza acest aspect. Vom vedea așadar de câte valori ulterioare vom avea nevoie. Spuneți că toată lumea e de acord în ceea ce privește faptul că avem nevoie de cea mai bună armonizare posibilă, pentru a nu spune o armonizare deplină. Dacă această abordare ar fi cea mai bună pentru a împiedica fragmentarea pieței. Spuneți de asemenea că această armonizare deplină trebuie să fie una funcțională. Și este de altfel cuvântul cel mai important. Trebuie să facem ceva care să îi asigure consumatorului standarde înalte și care să ofere însă în același timp întreprinderilor uh, ocazia de a funcționa pe această piață. Trebuie să avem grijă să nu creăm care să nu le permită întreprinderilor să apară și, în al doilea rând, să se dezvolte. Platforme online transfrontaliere în Europa care oferă uh, Uh, servicii la nivel transfrontalier reprezintă doar 4% din totalul pieței digitale. Restul este fie organizat la nivel național, fie din exterior, cu alte cuvinte din Statele Unite. Acest 4% este un dezastru pentru piața internă europeană. Trebuie să creăm regulile noastre care să permită uh, existența unor uh, furnizori atât de mari dimensiuni cât și de mici dimensiuni și cred că doar uh, creând un uh, cadru de reglementare ușor de înțeles putem atinge acest obiectiv și încă o dată sunt de acord cu părerea dumneavoastră de armonizare de plină și de asemenea sunt de acord că putem da dovadă de flexibilitate. E întotdeauna greu atunci când dorești să creezi doar un cadru de reglementare și în același timp să rămâi flexibil. Iată o problemă pe care trebuie să o rezolvăm introduceți două abordări în avizul dumneavoastră, și anume Vizgașe, sunt uh, din Belgia, sunt avocat și a trebuit uh, să mă apăr în instanță față de această abordare. E un lucru care funcționează în instanță, însă consumatorii nu știu ce înseamnă Vizgașe. Este un uh, instrument pe care consumatorul nu-l cunoaște există acest interval de 2 ani, dar consumatorul nu știe de vizgă și este un lucru la care putem recurge ca avocații în instanță. Iar un alt lucru pe care trebuie să-l clarificăm este dacă, cu propunerea comisiei și ce vom face noi în Parlament, uh, ar mai putea să existe acest instrument vizgașe, acest regulament vizgașe, pe lângă, cu caracter complementar, fără uh, Ehm, pur și simplu ai da o lovitură de grație acestui instrument care eh, ar duce la anularea acestuia. A doua, in, a, a, a doua idee de flexibilizare referitoare la durata vieții produsului, cred că deja am abordat acest eh, element la punctul anterior, sunt deschis. Nu știu dacă am putea introduce tocmai abordarea pe care a, uh, prezentat-o domnul Toner. Sunt deschis oricum oricărei sugestii, iar cifrele prezentate în raport, acei doi ani, iar acei doi ani pentru inversarea sarcinii probei, dacă am putea introduce aici flexibilitate, v-aș sfătui în contră, pentru că aici am ajunge pur și simplu la reguli simple, la un termen simplu care permite tuturor acelor care operează pe această piață să aibă încredere în respectiva piață. Nu vom putea crea încredere pe piață dacă fiecare operator ar avea nevoie de un serviciu juridic care să-i spună poate comercializa sau nu respectivul produs în Portugalia sau în Belgia și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru abordarea dumneavoastră și pentru că încercați să stabiliți o ordine în toate acestea. Mulțumesc, doamna Gebhardt. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, raportoarea din umbră pentru grupul social-democrat aici la uh, Comisia Jurii pentru această chestiune și aș dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei Hautala pentru un proiect de raport foarte bun îmi place foarte mult de multe privințe și pot să-l accept ca atare, am să încep prin urmare cu un punct unde nu sunt tocmai de aceeași părere cu dumneavoastră, pentru că ar trebui să discutăm uh, un pic despre cum putem lămuri lucrurile, și anume vorba de definiții. Am stabilit la IMCO și la juri că definițiile acelora, acelor uh, elemente care intră în domeniul de aplicare uh, inter, ar trebui să fie aceleași atât în directiva privind uh, produsele online și în directiva privind bunurile, pentru a nu exista contradicții. În amendamentul 3, dumneavoastră Ați modificat o serie de domenii referitor la ceea ce facem privind uh, CD-urile, DVD-urile, sticurile USB. Acestea sunt extinse, sunt uh, excluse, astfel încât nu se regăsesc în niciuna din cele două directive. Aș dori să știu dacă într-adevăr permiteți apariția acestei lacune sau dacă nu ar fi mai bine să introducem o definiție astfel încât niciun produs să nu fie lăsat deoparte și ca uh, totul să fie acoperit atât în directiva uh, media sau alta. Iată un punct care mă interesează. Uh, în continuare, în ceea ce privește domeniul de aplicare, offline, online, e foarte clar, nu putem face nicio deosebire, nu putem să avem o abordare diferită în funcție de uh, ce se cumpără pe internet sau ce se cumpără în magazin. Nu putem uh, recurge la această abordare diferențiată și aici aveți sprijinul meu de plin. În continuare, în ceea ce privi, privește drepturile uh, garantate, sunt de părere cu dumneavoastră, până acum avem o armonizare minimă aici, 2 ani, în anumite state sunt prevăzuți 3 uh, ani, de pildă în Franța, Portugalia, iar în alte state durata de viață a produsului uh, este discutată. Există așadar instrumente de flexibilitate pe care nu aș dori să le pierdem nu înțeleg de ce anumiți consumatori ar trebui să-și piardă drepturile. De altfel, uh, un cetățean din Polonia care cumpără în Franța pe o platformă online beneficiază așadar de această garanție de 3 ani. Primește prin urmare, uh, beneficiază prin urmare de o protecție garantată superioară celei de care ar beneficia în Polonia. De ce ar trebui așadar să diluăm această protecție? sau prin uh, eliminarea acelei ierarhii aplicate drepturilor de care beneficiază consumatorii, uh, îmbunătățirea produselor sau o livrare ulterioară, această ierarhie a drepturilor s-ar pierde. Cred că este un punct de vedere pe care ar trebui să-l analizăm mai îndeaproape. Iată de ce privesc cu un ochi destul de critic această armonizare de plină, cu excepția situației în care există o protecție juridică considerabilă. Atunci uh, sunt de acord cu armonizarea de plină, dar ar trebui să fie o protecție absolută. Nu știu dacă, doamna, cum veți interacționa, cum veți uh, gestiona această propunere. În continuare, problema instrumentului viscașe e de asemenea un punct interesant există în Franța și Belgia și nu e clar dacă acest instrument, prin propunerea dumneavoastră, așa cum este ea formulată acum, nu ar mai exista în Belgia și în Franța. Cred că ar fi problematic pentru că e un instrument care și-a dovedit utilitatea. Știu că mm, sunt drepturi care nu întotdeauna sunt cunoscute de toți cetățenii, dar dacă aceștia sunt îndrumați uh, Uh, se bucură foarte mult că beneficiază de acest uh, drept atunci când uh, apare un litigiu. Prin urmare, cred că ar trebui să ne gândim foarte bine când într-un stat eliminăm drepturi, mai ales în ceea ce privește protecția consumatorului, tocmai în contextul politic actual aș putea să-mi închipui cum uh, extremiștii ar veni uh, și ar profita de această situație pentru a spune încă o dată cât de rău merg lucrurile în Europa. Sunt idei, sunt perspective politice pe care trebuie să le luăm în calcul. Iată de ce uh, vă avertizez să nu puneți în întrebări anumite drepturi uh, în statele Uniunii Europene și ați făcut acest lucru prin propunerea dumneavoastră și Comisia în propunerea sa, lucru care mi se pare foarte problematic și cu care noi ca socialdemocrați nu suntem de acord. Doamna Anderson. Mulțumesc foarte mult. În uh, ceea ce privește mai bună reglementare, țara mea și multe altele de altfel acum au o lungă istorie în ceea ce privește mai bună reglementare și au deja uh, experiență în ceea ce privește studiile de impact și această experiență nu e roz pe deplin. Cred într-adevăr că trebuie să se facă un studiu de impact, însă organizațiile pentru protecția consumatorilor în Europa au scos în evidență că dacă se face un studiu de impact, acesta trebuie făcut în mod adecvat, consultând actorii implicați în dovadă de transparență trebuie să fim uh, sinceri în ceea ce privește originea probelor și e un aspect unde am reticență în ceea ce privește propunerea în ansamblul să Salut raportul dumneavoastră, inclusiv accentul pe care l-ați pus asupra uh, alegerii căilor de atac și cred că acest defect, acest viciu ascuns, care nu există în țara mea și mi se pare important, e nevoie să se analizeze îndeaproape pentru a ne asigura că drepturile consumatorilor nu sunt denaturate. În continuare, articolul 17, în ceea ce privește punerea în aplicare. Mi se pare că acest articol e destul de slăbuț formulat în ambele propuneri și în uh, directiva privind uh, conținutul digital și în directiva privind bunurile. Pentru că verificările aplicate asupra statelor membre privind respectarea dispozițiilor directivei nu sunt tocmai solide. Știu că Comisia are curs la precedente din alte acte legislative, dar din experiența mea personală, dispozițiile de punere în aplicare nu sunt elaborate suficient de strict, astfel încât statele membre beneficiază de mult prea multă marjă de manevră pentru a eluda îndeplinirea obligațiilor. Și aș dori să discut mai în amănunt cu dumneavoastră despre toate acestea. Mulțumesc! Domnul Stadman, în numele Comisiei, dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, foarte amabil. Poate ar fi bine să mă concentrez înainte asupra argumentului referitor la durata de viață, durabilitatea, deja discutat la punctul anterior, în primul rând cum uh, evaluăm resursele și nevoia de a aborda uh, durabilitatea. E un argument la care Comisia se poate subsuma. De altfel, atunci când a intrat propunerea, Comisia a analizat deja această întrebare și a propus în același timp un plan de intervenție pentru economia circulară. Rezultatul se regăsește la considerentul 23, dar dați-mi voie să intru un pic mai în amănunt. În primul rând, înțelegem toate argumentele în favoarea introducerii unor criterii privind durata de viață în, în cadrul criteriilor privind conformitatea. Apare însă problema atunci când se depășește perioada de garanție, în cazul de față 2 ani. De ce? Pentru că vorbim de două sisteme complet diferite care au uh, caractere diferite. Dreptul comercial. Uh, Există, de pildă, acțiuni înaintate împotriva comerciantului. Dacă vorbim de durabilitate, așa cum a explicat profesorul Toner, vorbim de o acțiune împotriva uh, producătorului care a, conceput pro, pro, uh, produsul într-un mod care nu asigură durabilitatea acestuia. În continuare, dreptul comercial se aplică tuturor produselor în game foarte ample de produse, de altfel, trebuie să fie un mare simplu și să asigure certitudinea juridică. Uh, Problemele referitoare la durabilitate vizează produsele tehnice, cum spunea profesorul, tehnic, eh, profesorul Toner, sau alte produse solide precum eh, mobila, dar nu doar. Și mai important reprezintă termenul limită. Directorul comercial, în propunerea noastră, prevede un termen limită de 2 ani, dar eh, doresc să subliniez, e un termen unic pentru toate produsele există certitudine juridică pentru că toate produsele sunt încadrate în, aceeași, în același interval. Durabilitatea e un animal complet diferit. Și profesorul Toner a scos în evidență există criterii care țin de intensitatea sau frecvența folosirii și care nu pot fi încadrate într-un interval de folosire. Dacă luăm de pildă un aspirator în cadrul directivei privind designul ecologic, se prevede un uz maxim de 5.000 de ore. E complet altceva dacă folosești un aspirator o dată pe lună sau șapte ore pe zi. Uh, dacă îl folosești adesea, e clar că um, își atinge durata de viață prevăzută mult mai repede. Iată de ce, dacă vorbim de un sistem care se concentrează asupra duratei de viață, trebuie să vă concentrați asupra intensității și frecvenței folosirii și nu doar asupra unui interval de timp. În caz contrar, ajungem la ceva asemănător sistemului olandez. Comisia a analizat acest sistem când și-a elaborat propunerea, pentru că în țările de jos există un sistem bazat pe durata de viață și s-a ajuns la diferite intervale. Nu puteți vedea de la prezidiu acest document, dar e vorba de un tabel redactat de uh, instanța pentru aparate electronice și electrocasnice. Au dorit uh, să creeze o defalcare foarte clară. Au luat uh, întregul sector și au creat uh, trei categorii, 10 uh, categorii, îmi cer scuze, de produse, incluzând aici televizoare, uh, aparate de cafea și așa mai departe. 3 îmi cer scuze, 10 categorii diferite, iar în fiecare categorie există subcategorii referitoare la preț. Există în total 29 de intervale diferite, 29, iar uh, în exercițiul nostru refit, în țările de jos, am consultat toți actorii implicați și toți au fost de acord că acesta nu este un sistem care oferă certitudine juridică. Iată de ce Comisia a afirmat, pe scurt, pentru dreptul comercial trebuie să există un interval, un interval foarte simplu, un interval unic, durata nu e atât de importantă. Important e faptul că e un interval unic. Dacă vorbim de durabilitate, puteți ajunge la uh, intervale diferite, dar trebuie luate în calcul toți acești coeficienți diferiți de conformitate. Prima observație, cea de-a doua. Nu o să intru în multe detalii pentru că nu dispunem de timpul necesar, dar doamna Hautola spunea în legătură cu studiul de impact, sigur, comisia este interesată să înainteze propuneri bazându-se pe date solide dar uh, noi vă vom furniza aceste date într-o primă etapă și după aceea, în, la punctul 16, este vorba despre acordul interinstituțional și Comisia oricând în cadrul procesului uh, legislativ poate să furnizeze date suplimentare în măsura în care le va obține. După aceea, legătură cu deplină armonizare, este o chestiune de asemenea foarte importantă. Doar un lucru. Trebuie să ținem seama de interesul uh, businessului și mai ales al întreprinderilor uh, mici și mijlocii. Pentru că uh, trebuie și în interesul lor să existe o deplină armonizare. Deci, eh, până la urmă, sigur, noi avem în vedere protecția consumatorilor, dar eh, pentru asta este nevoie de un cadru uh, unic de reguli în baza cărora să îți comercializezi produsul. Deci, dacă Uh, avem uh, la uh, diversele tipuri existente de produse criterii cât mai ridicate, perioade de garanție bazate pe durata de viață și dacă păstrăm și 2 ani pentru a prezenta probe, atunci există deja un nivel de protecție a consumatorului mai ridicat și în același timp unul armonizat. Gândiți-vă la uh, o mică întreprindere care dorește să-și vândă produsele pe piața din uh, Uniunea Europeană dorește, de fapt, să beneficieze de uh, toți potențialii clienți de pe piață, nu doar dintr-o singură țară. Și Noi uh, vă stăm la dispoziție în continuare pentru uh, discutarea și altor propuneri legate de amendamente. Președintele. Mulțumesc, a fost ultima intervenție pe marginea acestui subiect. Dați-mi voie să vă amintesc că termenul limită pentru a înainta amendamente pentru acest dosar este 10 ianuarie. Și continuăm acum cu punctul următor, care este o discuție cu ușile închise și ca atare îi rog pe toți cei care nu sunt îndreptățiți să participe la o întâlnire cu ușile închise a acestei comisii să părăsească sala. Și mulțumesc domnului profesor Tomala pentru că este din nou în mijloc.